Allora possiamo prendere posto per iniziare questo dibattito del pomeriggio. Io invito. Haideți să Luați loc. Vă rog pentru ca doamna comisar să poată să își înceapă prezentarea. În primul rând, îi mulțumim doamnei comisar Quinn pentru prezența sa, pentru disponibilitatea de a veni. Ea vine să ne vorbească în legătură cu un subiect specific așa, care este și titlul reuniunii noastre de astăzi, o cooperare în ceea ce privește cercetarea, inovarea și știința, uh, consolidarea și concentrarea cooperării internaționale în domeniul cercetării și inovării. Avem 45 de minute la dispoziție și v-aș ruga să rămâneți la subiect pentru că se pot aborda extrem de multe subiecte, însă astăzi trebuie să punem accentul pe consolidarea cooperării din Uniunea Europeană în domeniul cercetării și inovării ca abordare strategică. Despre asta trebuie să vorbim în primul rând. Îi urăm bun venit, doamne comisar, și îi dăm cuvântul. Mulțumesc, doamne președinte. Înainte de a prezenta comunicarea noastră în legătură cu cooperarea internațională, vreau uh, să-i felicit pe profesorii Aroș din Franța și Wineland din Statele Unite, care au primit astăzi premiul Nobel în fizică în uh, domeniul opticii cuantice, în studiul relației între lumină și materie. Metodele lor inovatoare au permis ca acest domeniu de cercetare să ia primii pași spre construirea, construirea unui nou tip de supercalculator bazat pe fizica cuantică. Sunt foarte mândră și cred că și dumneavoastră veți fi mândri știind că domnul Aroș deține un grant din 2009 acordat de către Consiliul de Cercetare al Uniunii Europene. Noi susținem pe cei mai, mai buni cercetători și acest program a avut un impact de la lansarea sa în 2007. Astăzi, stimați eurodeputați, vă mulțumesc pentru, am da, pentru că mi-ați dat ocazia de a vă prezenta comunicarea adoptată de către, Uniunea, de către Comisia Europeană în septembrie în legătură cu o abordare strategică pentru consolidarea și concentrarea cooperării internaționale în domeniul cercetării și inovării. Se propune o nouă strategie pentru cooperarea internațională, pentru că oamenii de știință întotdeauna au călătorit pentru încăutarea descoperirilor lor, au colaborat cu colegii din alte părți ale lumii pentru a uh, crea noi oportunități. Acest lucru a fost valabil mai multe secole este, și este foarte valabil acum în lumea interconectată în care trăim. În ultimii 10 ani a apărut o cercetare la nivel global, unde publicațiile științifice sunt uh, scrise în comun de autori din mai multe state. Această internaționalizare se vede și în sectorul privat. Europa, ca lider mondial în cercetare și dezvoltare, Uh, uh, cu doar 7% din populația lumii uh, este responsabilă pentru 24% din cheltuielile pentru, pentru cercetare și 32% din cererile de brevete. Însă, ca parte a acestui context, context statele BRICS, Brazilia, China, India și Corea de Sud, investesc mult în dezvoltarea unor programe de cercetare și inovare. Aceste trenduri prezintă provocări și oportunități pentru Uniunea Europeană. Cunoașterea se generează din ce în ce mai mult în afara Europei și noi trebuie să ne asigurăm că cercetătorii și companiile noastre au acces la aceste cuno- cunoștințe. Ne desfășurăm într-o concurență mondială acerbă scara provocărilor cu care ne confruntăm, eh, schimbarea climatică, răspândirea bolilor infecțioase și asigurarea energiei curate, înseamnă că cei mai buni oameni de știință trebuie să conlucreze pentru a găsi soluții. Lucrând în cooperare cu partenerii noștri, putem găsi răspunsuri și putem genera oportunități majore pentru a crește competitivitatea noastră. Așadar, cooperarea internațională continuă să fie un aspect crucial al politicii noastre de cercetare și dezvoltare și face parte dintr-un nou program cadru pentru cercetare și inovare, Orizont 2020. Această nouă strategie se bazează pe rezultatele celui, celui de-al șaptelea program cadru. Există mai multe exemple, dar voi da citire doar câtorva. S-a Uh, uh, fondat Parteneriatul pentru Teste Clinice, în care 14 state membre, precum și Norvegia și, și Elveția, au colaborat cu statele subsahariene în lupta împotriva HIV, malariei și tuberculozei. Cercetători din 80 de state au participat la acțiunile Marie Skłodowska-Curie prin care oamenii de știință de top pot să își întreprindă cercetările în Europa. Interconectarea instituțiilor de cercetare a fost finanțată în mare de către Uniunea Europeană prin programul Cadru 7 și prin uh, instrumentele de cooperare, programul ITER, împreună cu China, Statele Unite, Rusia și Corea de Sud, încearcă să demonstreze viabilitatea fuziunii nucleare ca o sursă de energie. Și acesta a fost un acord și un proiect cheie. Înaintăm Uh, cu pași mari în cooperarea internațională, însă mai rămân multe lucruri de făcut. Acum strategia noastră are trei obiective cheie. În primul rând, consolidarea excelenței și atractivității Uniunii în domeniul cercetării și inovării, pentru ca Uniunea Europeană să-și poate să menține poziția. Avem nevoie de acces la cunoștințe, persoane și piețe de peste tot de pe glob. Însă relația este în două sensuri. Pentru a coopera eficient, trebuie să ne asigurăm că rămânem un partener atractiv la nivel internațional. În al doilea rând, abordarea provocărilor societare globale. Trebuie să cooperăm la nivel internațional pentru a aborda provocările pe care le-am menționat. În al treilea rând, rând susținerea politicilor externe ale Uniunii. Multe dintre angajamentele internaționale la care ne-am angajat ca Uniune sunt uh, susținute de cercetare și inovare. Este vorba de angajamentele noastre în zona mediterană, precum și eh, obligațiile noastre internaționale, cum ar fi obiectivele mileniului și Uh, angajamentul de a asista statele în dezvoltare pentru a-și dezvolta economia și societatea. În 2014 va uh, începe programul Orizont 2020. Va fi o abordare cu două fațete. Orizont 2020 va fi deschis participării tuturor statelor permițând consorțiilor europene să coopereze cu parteneri de peste tot din lume în legătură cu subiecte de cercetare alese de ei. În al doilea rând, vor exista acțiuni țintite unde noi vom decide domeniul și partenerul de cooperare. Aceste acțiuni țințite vor fi selectate pe baza intereselor comune și beneficiilor împărtășite vor fi decurge din dialogul cu partenerii globali. Orizont 2020 va îmbunătăți lucrurile asigurând o abordare mai strategică a acestor acțiuni țintite cu selecții de criterii de selecție mai clare, aplicate în mod coerent tuturor în, în întregul program. Vom continua eforturile de a dezvolta acțiuni cu, la o scară suficientă pentru a genera impactul necesar. Toate aceste lucruri vor fi prezentate în fișe de parcurs anuale care vor specifica pentru fiecare stat și regiune parteneră obiectivele spre care dorim să cooperăm, pentru ca cercetătorii să colaboreze în încredere cu uh, omologilor de peste tot din lume, trebuie să creăm condiții egale Așadar, strategia noastră promovează dezvoltarea unor principii comune la nivel internațional în domenii cum ar fi cercetarea, integritatea, genul, reciprocitatea și accesul deschis. Protecția proprietății intelectuale va uh, avea importanță foarte mare pe măsură ce înaintăm pe, spre orizont 2020 și susținerea pentru activități de inovare aceste acțiuni strategice la nivel comunitar se vor apropia de politicile statelor membre, ținând cont de uh, munca forului strategic pentru cooperare internațională pentru știință. Acest organism întrunește statele membre, statele asociate programului cadru și Comisia Europeană. În ultimii ani, forul a dezvoltat agende strategice pentru cooperare strategică și de inovare cu state cheie cum ar fi India, Brazilia, Statele Unite și China. Trebuie să păstrăm acest impuls. Comunicarea ERA, lansată în acest an, își dorește să exploateze sinergii mai bune între programe naționale și internaționale, permițând uh, mai multe programe de cercetare transnaționale. Lansarea acestei strategii este doar primul pas. Va fi nevoie de integrarea deplină și vizibilă a uh, cooperării internaționale pentru ca această strategie să funcționeze, pentru a uh, asigura continuitatea, Comisia va elabora un raport la fiecare doi ani pentru a măsura progresul și pentru a evalua impactul cooperarea internațională este vitală pentru ca Uniunea Europeană să beneficieze în mod real de inovare și pentru a putea să asigure creșterea inclusivă și inteligentă prevăzută în orizont 2020. Această strategie este uh, indispensabilă atingerii obiectivelor noastre. Mulțumim, doamnă comisar. Trecem acum direct la doamna Carvaio. Mulțumesc, doamnă președinte Sartori. Aș dori să vă felicit și să urez bun venit din nou comisiei mm, la uh, comisia noastră și să felicit comisia pentru această comunicare care a fost extrem de necesară. Pentru că în trecut nu aveam o abordare strategică în legătură cu cooperarea internațională. În diversele programe cadru am oscilat în abordarea cooperării internaționale. Câteodată exista un program separat pentru cooperarea internațională, care avea avantaje și dezavantaje. Altă dată, ca și în al șaptelea program cadru, lucrurile au fost distribuite în cadrul uh, diverselor programe și diverselor priorități. Însă niciodată nu a existat o linie strategică în legătură cu modalitatea optimă de a trata cooperarea internațională. Este așadar foarte bine că acum vom avea o linie strategică pentru includerea cooperării internaționale în cercetarea la nivel european. mă alătur celor care susțin abordarea duală. Faptul că consorțiile sunt deschise eh, participării statelor terțe și presupun că dumneavoastră, com- doamna comisar, nu ați menționat faptul, însă eh, formele de plată vor fi stabilite în regulile de participare pentru că Trebuie să stabilim cum pot să participe diverse state, state terțe și care vor fi uh, mecanismele de finanțare. Aceasta ar fi prima mea întrebare. Și o a doua abordare care este măsurarea obiectivelor. Este foarte important să avem din ce în ce mai multe uh, obiective cu actori cheie cum ați menționat, reducerea sărăciei în Africa. Bineînțeles că uh, explorarea carburanților din Arctic uh, și biocarburanții în cooperarea cu Brazilia și alte state. Ați spus în comunicarea dumneavoastră că veți face foi de parcurs multianuale de cooperare. Ultima mea întrebare este următoarea. Cu toții lucrăm cu un calendar foarte strâns și aceste foi de parcurs trebuie să fie gata pentru programul Orizont 2020. Când vom începe cu programul Orizont 2020 în ianuarie 2014, va trebui să avem o idee foarte clară în legătură cu obiectivele și foile de parcurs pe care le avem în legătură cu uh, cooperarea țintită cum corespund aceste intenții cu planurile din comunicarea dumneavoastră. Vor fi gata câteva din aceste foi de parcurs la sfârșitul anului 2013 pentru a putea să pentru ca acțiunile din 2014 să înceapă deja cu obiective stabilite uh, cu partenerii strategici. Vă mulțumesc. La parola. Mulțumesc. Acum are cuvântul doamna Riera Madurel. Bueno, muchas gracias, señora presidenta, señora comisaria, bienvenida. Bună ziua, doamna comisar, vă urez bun venit în numele grupului nostru parlamentar în comisia noastră. Ca de obicei, vă mulțumim pentru prezență. Doresc uh, foarte pe scurt să fac o observație. Este vorba, în special, despre comunicarea pe care ați prezentat-o și relația între această comunicare și Orizont 2020. După cum bine știți, lucrăm intens la acest proiect. Noi, în calitate de grup parlamentar, suntem convinși de necesitatea de a dezvolta ERA, și, de asemenea, trebuie consolidat acest uh, cadru comun de cercetare. Trebuie neapărat ca dimensiunea internațională să fie extinsă. Este absolut clar că Europa, în uh, epoca actuală, și ați spus acest lucru, este, trebuie să răspundă mult mai eficient la provocările existente. Acest lucru este menționat și în Orizont 2020 schimbări climatice, evoluții tehnologice și așa mai departe. De aceea, Europa trebuie să reacționeze mai eficient și poate face acest lucru printr-o integrare și o coordonare mai bună a cercetării și inovării care depășește frontierele noastre. Deci, dialogul cu țările terțe trebuie promovat. Și acest lucru presupune ca programul Orizont 2020 să reflecte cât se poate de clar această necesitate. Ați menționat acest lucru. Programele pentru cooperarea cu statele terțe trebuie să se deschidă. Însă, în propunerea pe care a făcut-o Comisia, în aceasta în calitate de grup parlamentar, considerăm că această întrebare nu a fost tratată suficient, nu a fost aprofundată suficient. Și acest lucru ne uimește într-o oarecare măsură, pentru că noi împărtășim tot ceea ce ați spus astăzi. Noi, în calitate de grup parlamentar, am dorit să înaintăm un amendament pe această direcție. Sigur că ținem cont de ceea ce ați spus, că programul cadru, în timpul dezvoltării și al desfășurării trebuie să se desfășoare într-un anumit fel. Însă noi am înaintat un amendament pentru a dezvolta anumite instrumente care fac posibilă această colaborare internațională în domeniul cercetării și al inovării. Pentru că acest lucru este foarte important. Sunt absolut sigur că, sigură că cunoașteți acest amendament al nostru, însă aș fi vrut să știu care este părerea dumneavoastră despre el. Aș fi vrut să știu ce credeți despre ideea inclusă în amendamentul nostru. Colaborarea internațională trebuie să meargă pe două direcții. Un lucru l-ați explicat cât se poate de clar. Pe de o parte, trebuie să um, promovăm cooperarea uh, tehnologică și științifică cu cele mai bune centre din lume, astfel încât excelența să fie îmbunătățită și să existe o competitivitate la cel mai înalt nivel. Dar noi suntem și de părere că Colaborarea științifică trebuie încurajată și cu țările în curs de dezvoltare, cu toate că întregul potențial al științei, al cercetării și al novării trebuie exploatat, iar aceste societăți fragile trebuie susținute astfel încât să ajungă și ele la o stabilitate globală. Doamne comisar, sunt convinsă de faptul că propunerea pe care a înaintat-o comisia referitor la Orizont 2020 că aici colaborarea în domeniul cercetării și inovării va fi consolidată. Sunt convinsă că este un instrument bun de promovare a instrumentului de cercetare și inovare care trebuie să fie consolidat. Este vorba despre sporirea excelenței, dar în același timp este un instrument cu care uh, Uh, trebuie să lucreze cei mai buni cercetători de la nivel mondial. Este un instrument prin care dorim să atragem talente, cercetători din țările terțe, dorim astfel să îmbunătățim competitivitatea și să facilităm accesul la noile piețe. Utilizarea infrastructurilor noastre în domeniul cercetării trebuie de asemenea optimizată. Este așadar un instrument foarte bun. După cum spuneam, un instrument grozav care să stimuleze și să consolideze sistemul nostru de cercetare și inovare. Este de asemenea un instrument foarte bun pentru a răspunde provocărilor de la nivel mondial și de asemenea de a susține alte politici importante. Deci este un instrument important pentru Uniunea Europeană. Susținem astfel politicile în domeniul securității, în politicile energetice sau cele pentru um, dezvoltare. Am dorit să spun aceste lucruri pentru că este important modul în care am abordat acest subiect, în comparație cu cel de-al șaptelea program cadru. Atunci acest instrument nu era suficient de bine dezvoltat, însă acum, cu uh, ajutorul dumneavoastră, poate reușim acest lucru. Mă alătur celor spuse de doamna Carvaiu, într-adevăr, uh, este momentul oportun să facem acest lucru și suntem de aceeași părere cu dumneavoastră. Este foarte important să mergem pe această cale în continuare. Mulțumesc, doamna Țicău. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Vreau și eu să mulțumesc doamnei comisar pentru prezența în cadrul Comisiei ITRE. Aș uh, vrea să subliniez uh, importanța cercetării și a inovării pentru competitivitatea Uniunii Europene și în acest context importanța cercetării și a inovării pentru industria și reindustrializarea Uniunii Europene. Uh, pentru ca să avem o industrie competitivă pe plan internațional, avem nevoie și de resurse naturale și de utilizare eficientă a resurselor. Și în acest uh, sens, uh, cred că este extrem de importantă cooperarea internațională, astfel încât Uniunea Europeană să își poată dezvolta domeniul de cercetare și inovare Uh, cu focalizare pe resursele naturale utilizarea eficientă a acestora i mai ales modernizarea industriei europene astfel încât uniunea europeană să îi păstreze competitivitatea pe plan internaional. de asemenea cred că în uh, strategia uniunii europene privind uh, cercetarea în contextul internaional Uh, cred că este important să investim mai mult în domeniul cercetării uh, în domeniul spaiului uh, este esenial să avem cooperare internaională proiectul galileo este un proiect extrem de important dar de asemenea observarea pământului i alte domenii de cercetare legate de spaiu sunt cu aplicabilitate internaională. De asemenea, domeniul energiei nucleare uh, este un sector uh, care este de asemenea are nevoie de cooperare întărită în uh, ceea ce privete cooperarea internaională i nu în ultimul rând doamnă comisar cred că este important să facem mai mult să investim mai mult astfel încât uh, în ceea ce privește publicațiile cu impact uh, mare în uh, domeniul cercetării să fie dezvoltate mai mult și pe teritoriul Uniunii Europene. A avea publicații de bună calitate în domeniul cercetării, publicații bazate pe cercetare transfrontalieră, cred că va contribui mai mult la motivarea tinerilor cercetători de a se a pleca asupra acestor domenii. Uh, vă mulțumesc uh, și sper ca în uh, strategia pe care o promovați să dăm o importanță mai mare cercetării în domeniul spațiului, energiei nucleare și, nu în ultimul rând, industrializării Uniunii Europene, pentru că numai în felul acesta putem fi competitivi și, și fără investiții în cercetare și inovare nu vom putea avea o industrie competitivă. Mulțumesc! Grazie, la colega Ticao, la parola Mulțumesc, doamna Țicău. Dau cuvântul domnului Thank you. Cromley. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, mulțumesc doamnei comisar pentru prezența ei alături de noi astăzi. Și cred că știți, doamne comisar, că această comisie vă sprijină într totul în ceea ce privește ideile uh, exprimate și în ceea ce privește promovarea cercetării și inovării în Uniunea Europeană, uh, care ar trebui să plaseze Uniunea Europeană uh, ca în fruntea cercetării uh, mondiale. Trei lucruri mă interesează. În primul rând, banii. Câți bani puteți obține și cum putem să ne asigurăm că acești bani sunt uh, alocați către acest sector? În al doilea rând, proprietatea intelectuală și protecția ideilor care sunt generate de cercetare și de inovație, respectiv de cercetarea în colaborare, pentru că în trecut am făcut experiențe în care multe tehnologii um, referitoare la iPad, la iPhone, au fost dezvoltate în Uniunea Europeană, dar utilizate și exploatate, respectiv exportate către Statele Unite. Știu că nu uh, aveți noastră acest rol, însă colegii dumneavoastră, ce măsuri iau ei în ceea ce privește protecția Uh, drepturilor de proprietate intelectuală. Și în al treilea rând, aspectele legate de blocajul birocratic care stă în calea micilor cercetători, a IMM-urilor care doresc să facă cercetare, dar nu dețin capacitatea de a intra în consorții de mai mari dimensiuni. Poate că și asupra acestora ar trebui să existe un focus special pe lângă uh, aspectele și temele majore. Și poate că ar trebui să fie adus acest lucru la un nivel transnațional mai degrabă decât tratat la nivel național. Și în fine, în ceea ce privește accesul uh, pentru oameni, aducerea la, în același loc a cercetătorilor din mai multe sectoare de specializare, uh, vorbim aici despre oameni și de multe ori uităm că este vorba despre specialiști, experți pe anumite domenii și de multe ori vorbim despre bani și aducem acești oameni la oaltă în grupuri, iar ei pot uh, atrage bani din industria privată care ar putea să aducă mai multă valoare întregului sector de cercetare. Și ultimul punct pe care doream să-l menționez, ați vorbit despre aceste foi de parcurs multianuale globale. Poate ar fi bine să ne asigurăm că după ce atribuțiile au fost completate, după o perioadă de 2 ani, rezultatele obținute sunt într-adevăr ceea ce doriserem să obținem. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Thompson. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule comisar, vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că ați venit uh, aici astăzi și doresc să vă felicit de asemenea pentru abordarea strategică a cooperării internaționale. Nu este ocazional acest lucru. În acest moment uh, lumea este în globalizare și putem observa că mm, toată lumea începe să coopereze. La, a existat un forum uh, la care s-a discutat despre o cooperare între Brazilia, Africa de Sud și India și la aceasta uh, s-a vorbit despre oamenii de știință care ar trebui să poată să circule liber um, și au vorbit despre un concept care se cheamă știință fără frontiere. Ei astfel uh, pot uh, circula, se pot mișca fără a fi împiedicate în niciun fel. Atât oamenii de știință cât și studenții pot face acest lucru. Și în acest context aș vrea să știu, în ceea ce ne privește pe noi uh, și cooperarea noastră cu țările terțe, a spus că cel al doilea, cel mai important lucru între cele trei elemente esențiale ar fi abordarea provocărilor globale și atragerea de talente. Și aș vrea să știu dacă um, există anumite conflicte între, în Uniunea Europeană, pentru că anumite țări sunt mai protecționiste decât altele. Și întrebarea este dacă ele vor oferi acces um, cercetătorilor americani uh, la cunoștințele uh, deținute de Europa. De asemenea, aș vrea să vă întreb referitor la finanțare. Cine ar trebui să finanța, finanțeze o cooperare cu țările terțe? Și de asemenea, în ceea ce privește schimburile de studenți cu țări terțe, cum se poate realiza acest lucru? Cine plătește? Mulțumesc! Grație! Mulțumesc! Domnul Coșe. Madame la Présidente. Mulțumesc, domnule președinte. Îi mulțumesc și domnule comisar pentru intervenția sa și profit să îl felicit și eu pe compatriotul nostru francez, bineînțeles că vine din Uniunea Europeană, pentru premiul Nobel obținut. Atunci când examinăm cooperarea internațională, programul și perspectivele programului Orizont 2020, ne surprinde faptul că, după cum a spus colega mea, majoritatea cercetărilor, cooperărilor uh, sunt pe proiecte, cum să zic, high-tech, care nu ți, care se bazează pe materii prime care vin din toată lumea și că atunci când vrem să dezvoltăm cooperarea cu anumite alte state din sudul planetei, nu Uh, aceste state nu reprezintă prima prioritate. Ați vorbit despre energia nucleară și despre aer- aeronautică. Nu cred că industria nucleară ar fi o industrie de viitor. Aici, bineînțeles că intervine o decizie politică a Uniunii în sensul co favorizării sau nu a cooperării. Ar trebui să apăr faptul că în cooperare cu statele, cu alte state, uh, trebuie să vorbim despre toate statele din lume. Poate ar trebui mai bine să ne concentrăm pe cooperări low-tech, dar foarte bine țintite și foarte științifice. Mă gândesc aici la instrumente utile în viața de zi cu zi a populațiilor care nu au electricitate. Se pot face cercetări, pentru că este vorba de sute de milioane de persoane care nu pot să beneficieze, de exemplu, de uh, uh, o mașină de spălat pentru că nu au acces la electricitate. De asemenea, uh, permacultura este uh, low-tech, dar foarte științifică și care este un domeniu care se dezvoltă în America de Sud și în Australia și care ar putea să fie un program în cadrul Orizont 2020. Așadar, pentru a răspunde la nevoile unor populații din Sud, trebuie să se dezvolte cooperarea științifică, dar low-tech. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Mețaros. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să o salut și eu pe doamna comisar și să subliniez că această strategie era de multă vreme necesară. Noi cu toții salutăm această strategie. Uniunea Europeană dispune de o calitate specială în ceea ce privește cercetarea. Ea creează o insulă și de aceea este foarte dificil de a concretiza o cooperare și de a ajunge la o anumită coordonare. În ceea ce privește protecția drepturilor de proprietate intelectuală, iată nici aici nu avem o strategie unitară în Uniunea Europeană, însă există alte sectoare unde suntem mult mai avansați, de exemplu avem un sistem de brevetare unitar acest sistem uh, din 2017 probabil că va fi introdus și ne va ajuta să ne aducem la un numitor comun posibilitățile și capacitățile răspândite. Uniunea Europeană este o construcție specială. Sunt 27 de state membre și fiecare stat membru are propriile sale universități. De aceea trebuie să încercăm să obținem un efect de sinergie între aceste state membre și universități, instituții de cercetare, astfel încât competitivitatea să fie sporită. Institutul uh, Tehnologic European merge pe această direcție, reprezintă un progres, însă trebuie să mai facem și mai departe astfel de pași. Doresc să o întreb pe doamna comisar dacă intenționează să mai înființeze astfel de instituții pentru că avem nevoie de astfel de institute unitare. În rest, avem o problemă și anume așa numitul exod al creierelor și nu dorim ca cercetătorii noștri să părăsească Europa. În, eu am lucrat în domeniul cercetării timp de 30 de ani, deci lu, vorbesc din propria experiență și știu că cercetătorii noștri sunt cel puțin la fel de buni ca alți cercetători din lume. Și sper că în acest domeniu vom putea să fim cât mai efectivi și că vom putea pune capăt acestui exod al creierelor. Vorbim adesea despre excelență, dar pe lângă excelență este foarte important să susținem instituțiile noastre de cercetare. Avem nevoie, așadar, de un compromis bine gândit și mulțumesc, domnule comisar, că se gândește la acest lucru. Domnule, doamna Herzog. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, bun venit uh, alături de noi. Noi Dumneavoastră sunteți partenerul nostru strategic pentru următoarele luni, dacă dorim să câștigăm această bătălie și să maximizăm fondurile pentru cercetare în Europa. Și cred că este interesul nostru comun. Eu sunt uh, raportor pentru CFM și uh, aș vrea să-mi adresez întrebările uh, în acest context. Așadar, cum uh, credeți că putem să maximizăm uh, resursele financiare și cum putem convinge Consiliul, mai ales dacă vorbim despre țări, țări pe care le cunosc foarte bine, care se luptă doar pentru uh, fondul de coeziune? Cum putem să le schimbăm lor părerea și cum putem să luptăm pentru mai multă excelență și nu să avem numai o facilitate um, de conectare a Europei pentru mai multă infrastructură digitală. Cum putem să interconectăm cercetătorii și instituțiile de cercetare mai bine decât o facem în prezent. Așadar, uh, pe agenda dumneavoastră, uh, care este ponderea excelenței și a centrelor de excelență uh, sau lăsați acest lucru numai la latitudinea fondului de coeziune? Pentru că trebuie să discutăm despre acest lucru și să convingem uh, Consiliul că avem dreptate. Sigur că se dorește oprirea uh, acestui exod al creierelor și pe această direcție trebuie să mergem. De asemenea, vreau să știu dacă doriți cu adevărat să salvăm ITER, GMS și COSME. Dorim, de asemenea, să salvăm Orizont 2020, însă nu suntem dispuși să cumpărăm niciun fel de uh, bani de la capitolul 5 care reprezintă managementul administrativ al banilor. Atunci când vorbim despre aceste proiecte, avem nevoie de o linie administrativă, avem nevoie de personal și de comisie. Nu vrem să pierdem bani nici de aici, iar întrebarea mea este cum putem să uh, ne unim forțele astfel încât să câștigăm această luptă în interesul Europei. Grazie. Ultimul intervento di... Mulțumesc, ultimul vorbitor. Pentru jumătate de minut, doamna Țica, dorea să intervină. Da, mulțumesc, doamnă președinte. Dincolo de cercetarea pentru dezvoltarea uh, noilor tehnologii în domeniul nuclear vreau să subliniez că este extrem de importantă cooperarea internațională în domeniul siguranței nucleare. deci uh, centralele nucleare au câteva zeci de ani Eh, există deja cantităi eh, importante de deeuri i tocmai de aceea consider că este esenială cooperarea internaională în domeniul siguranei nucleare. Mulțumesc. Mulțumesc mult. comisar, preocuparea statelor în acest moment și a popoarelor este creșterea. Și foarte adesea auzim că această creștere va fi obținută prin cercetare și inovare. Asta înseamnă că trebuie să privilegiem uh, cercetarea și inovarea și să neglijăm uh, cerceta- de, prin cooperarea internațională și să neglijăm uh, uh, cercetarea și inovarea companiilor proprii? Și ultima întrebare, am discutat mult despre punctele de acces și mm, suntem siguri că vom putea să ne păstrăm rezultatele cercetărilor uh, finanțate pe bani publici în favoarea companiilor uh, noastre? Nu vom pierde acest drept de proprietate intelectuală? Doamna președinte, mulțumesc foarte mult. Doamna comisar. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, și le mulțumesc tuturor colegilor care au intervenit. Cred că unul dintre colegi a spus că am venit aici cu un partener strategic. Într-adevăr, cel puțin pentru partea de buget care se apropie. Și doamna președinte a fost foarte clară că n-ar trebui să uh, divagăm uh, prea mult de la dimensiunea internațională, dar acum ne-am angajat în bătălia vieții noastre și ceea ce auzim de la Coreper nu ne umple sufletele de bucurie. Este o bătălie zdravănă între fondurile de coeziune și PAC și pericolul este că acele țări care ar trebui să fie campioanele noastre pentru că ele le investesc puternic în cercetare și inovare, atunci când vine vorba de schimburi între cele două blocuri mari, acesta s-ar putea să fie mielul de sacrificiu, cercetarea și inovarea. Și cred că ar fi cazul ca să fim cu toții foarte vigilenți, să încurajăm pe actorii noștri implicați, fie că vorbim de IMM-uri sau de companii mari, să facă tot posibilul să explice în statele membre că aceasta este o politică a viitorului. Aceasta este o politică care ne va oferi competitivitate, care ne va ajuta economiile să crească și de aceea va oferi locuri de muncă. Asta e tot ce voi spune despre asta și sunt convinsă că cu toții luptați din greu pentru a mă susține aici. În primul rând, în ceea ce privește cooperarea și măsurile de cooperare uh, uh, țintite. În mod clar vom avea cooperare țintită și noi, ca legiuitori, vom uh, decide de la bun început atât partenerul de cooperare cât și domeniul. Spre exemplu, în domeniul energiei vom uh, solicita uh, sfaturi din partea Directoratului General pentru Energie al Comisiei Europene și pentru a stabili care sunt uh, domeniile, care sunt zonele unde este nevoie de o cooperare internațională crescută și țările care sunt implicate în acest proces trebuie să fie identificate. Ceea ce ceva ce n-ar trebui să facem noi singuri pentru fiecare zonă de politică individuală, ci ar trebui să lucrăm împreună cu Directoratul General care are răspundere specifică pentru anumite politici. Cred că este important de asemenea să subliniem că programul cadru 7 uh, și uh, Orizont 2020 sunt programe deschise. Uh, Partenerii non-EU reprezintă 5% din toți participanții din, cadrul, um, din programul cadru 7. Și, într-adevăr, trebuie să facem mai multe pentru a sublinia faptul că toate elementele și toate inițiativele din ambele programe sunt deschise implicării din partea sectorului privat, uh, din partea sectorului public, din partea sectoarelor de cercetare și educație din toată lumea. Deci cred că este important să subliniem acest lucru încă o dată, deși știm cu toții că așa stau lucrurile. Nu, aveam, nu avem o cerere specifică pentru participare internațională, dar avem uh, cereri comune cu țări care au semnat acorduri de știință și tehnologie cu UE. În cazul programului cadru 7, entități din toate țările clasificate de um, Banca Mondială ca fiind um, țări cu venituri um, mici spre medii au fost eligibile pentru a primi fonduri. Și criteriile pentru a stabili țările ale căror entități sunt eligibile pentru finanțare automată vor fi revizuite pentru Orizont 2020 prin folosirea unui nou criteriu uh, bazat pe PIB-ul total, excluzând țările al căror PIB este, depășește un anumit prag. Și astfel se va rezolva uh, problema că anumite țări, în special BRICS, au uh, ajuns la masa critică necesară pentru a coopera cu UE, uh, și își pot finanța propriile entități. La fel și pentru țările industrializate, fondurile pentru participanții din aceste țări vor putea fi acordate în cazuri excepționale. Foile de parcurs, bineînțeles, vor fi evaluate din 2 în 2 ani într-un mod independent și sunt perfect de acord atunci când spuneți că este important că atunci când îți stabilești niște ținte în foile de parcurs, uh, aceste ținte să fie analizate pentru a ne asigura că au fost și realizate sau atinse. În, ce, în programul cadru 7, finanțarea automată a fost uh, restricționată țărilor care au venituri mici. Așa cum, au spus, așa cum am spus mai devreme, țările cu venituri mici definite de uh, Banca Mondială, iar entitățile din uh, țări cu venituri mari sunt finanțate doar în cazuri excepționale, atunci când există un acord uh, reciproc, cum ar fi, spre exemplu, cu Statele Unite. Sau atunci când este clar că contribuția partenerului dintr-o țară terță ar fi esențială pentru continuarea cu succes a proiectului. Aceeași politică va fi aplicată și în uh, orizont 2020, cu excepția că finanțarea automată va fi limitată la țările uh, cu PIB foarte mare chiar dacă țara respectivă nu a fost clasificată ca având venituri mari. În ceea ce privește sprijinirea agriculturii, m-a dezamăgit uh, faptul că unul din vorbitori a spus că nu există trimiteri la agricultură în orizont 2020 permacultură, corectează vorbitorul. Da, trebuie să învăț și eu ce este permacultura, spune doamna comisar. Uh, dar în legătură cu agricultura în general, Există o implicare mai strânsă acum între Directoratul General pentru Agricultură și cel pentru cercetare și inovare și, evident, agricultura durabilă este o provocare globală, una din cele șase priorități cheie din orizont 2020 și cred că acest lucru este foarte important, așa cum ați spus, este uh, un domeniu în dezvoltare, un domeniu pe care uh, Uh, unde putem uh, lucra strâns cu partenerii internaționali pentru a dezvolta strategii de succes. Proiectele de infrastructură pentru cercetare sunt foarte adesea mari și necesită sprijin uh, din mai multe țări și pe bună dreptate ați menționat proiectul lui TER, doamnă Țicău. Un alt exemplu ar fi CERN pentru identificarea bozonului Higgs și mm, este esențial să păstrăm o foaie de parcurs pentru obiectivele uh, prioritare de cercetare, pentru că aici avem uh, și aici se subliniază în mod clar nevoia de cooperare internațională. Această strategie va pleca de la experiența pe care o avem cu infrastructurile transnaționale și va ține cont de asemenea și de activitatea depusă deja de uh, funcționarii la nivel înalt uh, care se ocupă de cercetare și inovare. Acum se pregătește un cadru pentru cooperarea internațională în ceea ce privește infrastructura globală de cercetare. Foarte mulți au vorbit despre nevoia ca sectorul industrial să se implice și uh, ca IMM-urile sau institutele mai mici de cercetare să aibă, să poată avea acces într-un mod mult mai puțin birocratic uh, decât uh, cel prevăzut în programul cadru până acum. La finanțare, așa cum știe și domnul Crowley, una din provocările majore în dezvoltarea Orizont 2020 a fost tocmai această simplificare radicală și vreau să subliniez încă o dată că apreciez munca uh, depusă de această comisie care a insistat ca în Orizont 2020 obiectivul cheie să fie o simplificare radicală. Cred că acest lucru este extrem de important. Și această simplificare duce la o situație în care, oricât de mică ar fi entitatea respectivă, oricât de uh, mică ar fi unitatea administrativă din cadrul entității, uh, știe exact că există un uh, set unic de reguli care este interpretat în mod coerent uh, pe tot uh, parcursul programului și toate elementele simplificării pe care le-am introdus și chiar și cele mai radicale care stau să vină în regulamentul financiar, cred că deci este important să vedem că toate acestea vizează tocmai entitățile mai mici. În ceea ce privește proprietatea intelectuală, aceasta reprezintă o mare îngrijorare pentru cercetătorii europeni și pentru companiile europene. Este un subiect pe care Comisia îl cunoaște. Am colaborat strâns cu domnul comisar Barnier pentru a lucra la noul regim de proprietate intelectuală și de drepturi de proprietate intelectuală. Ați văzut deja anumiți pași luați de Comisie și Comisia intenționează să ia și alți pași, uh, alte măsuri pe viitor dar vrem să ne asigurăm oricum că avem un sistem care apără și sprijină drepturile de proprietate intelectuală care sunt generate și create în Europa. Bineînțeles, aveți dreptate atunci când spuneți că am văzut cercetare care s-a făcut în Europa, dar a fost comercializată în altă parte. Uh, mă refer aici la tehnologia MP3 și această uniune a inovației a fost creată tocmai pentru a depăși aceste probleme și pentru a veni cu elementele care să asigure că dacă generăm cercetare în Europa, ea poate să fie comercializată tot în Europa. Brevetul unitar pe care l-ați uh, uh, menționat, o standardizare mai bună, oferirea de uh, capital care pot, uh, de capital care poate fi folosit în toate țările uh, Uniunii Europene, achiziții uh, publice și alte facilități care ajută ne ajută să ne asigurăm că ceea ce creăm în Europa putem să comercializăm în Europa. Am încercat în măsura posibilului să răspund la întrebările care au fost puse de deputați și încă o dată o să mă exprim mulțumirile pentru că mi-ați permis să particip la această dezbatere. Ar trebui, este extrem de important să avem această dezbatere pentru că cunoașterea nu cunoaște frontiere uh, și vreau să mă asigur că Orizont 2020 este la fel de deschis ca și programele cadru de până acum. Aștept cu interes sprijinul dumneavoastră continuu pentru bătălia pentru buget care se apropie și pentru programul Orizont 2020. Mulțumesc! Un grație, comisar, de parte de toți colegii de la Comisie. Mulțumesc foarte mult, doamnă comisar. Vă mulțumesc în numele tuturor colegilor de la ITRE și sperăm să vă, să vă revedem curând printre noi. Bene, allora cominciamo il secondo punto di oggi pomeriggio. Bun, să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi în această după amiază. provocările și oportunitățile actuale pentru energia din surse regenerabile pe piața internă a energiei din Europa. Avem aici o echipă a televiziunii Arte care va face un documentar referitor la energie și aș dori să dau cuvântul raportorului, domnul Herbert Roll, dar o să așteptăm o secundă ca să iasă toată lumea. Mulțumesc! Doamnă președinte, dragi colegi, astăzi este un, are loc un prim schimb de opinii pe această temă, o temă care, fără niciun dubiu, este o temă importantă pentru alimentarea cu energie din viitor. Așadar, de la bun început, uh, pot să spun că mesajul principal al Comisiei din punctul meu de vedere, este o descriere bună a faptelor, a situației energiilor regenerabile din Europa și sunt abordate multe puncte centrale importante. În ceea ce privește acest subiect, nu o luăm de la zero. Acest aspect este important pentru că nu trebuie să mai facem prea multe afirmații, să completăm prea multe hârtii referitoare la faptul că energiile regenerabile reprezintă o contribuție importantă pentru alimentarea cu energie pe viitor. Acest lucru este indubitabil. Însă, de la bun început, sunt interesat să ascult ce cred colegii, pentru că încă nu a trebuit să scriu raportul, mai am încă ceva timp, de aceea aș vrea să plec cu sugestii de aici. În primul rând, cred că un lucru este clar. Energiile regenerabile cresc în foarte puternic. Ele uh, cresc mult mai rapid decât ne așteptaserăm. Doresc să numesc o cifră, și anume, capacitatea instalată uh, în două din 2007 încoace, încoace aproape s-a înzecit. 19% din uh, consumul de energie, din uh, producția de energie vine din energii regenerabile, dar peste două treimi este energie uh, subvenționată. Toate aceste cifre ridică semne de întrebare pe care trebuie să le abordăm. Dacă ne gândim la o cotă mai mare de energii regenerabile și ne dorim acest lucru, atunci mai apar câteva întrebări la care trebuie să răspundem. Și în acest context uh, nimic nu este nou trei conținuturi sunt importante. Al, siguranța alimentară, siguranța alimentării cu energie electrică, durabilitatea și, de asemenea, uh, sursele de energie. Un punct central în acest moment, nu atunci când am început, însă acum, este chestiunea care vizează costurile. Costurile energiei regenerabile. Pentru că extinderea acestora costă în Europa, acolo unde sunt exploatate foarte puternic foarte mulți bani. Pentru subvenții, uh, aceste costuri sunt purtate de consumatori. Există anumite zone unde consumatorii nici măcar nu mai pot suporta asemenea costuri. Oamenii spun că nu mai vrem să suportăm așa ceva. În al doilea rând vorbim de infrastructură, care nu este uh, orientată în funcție de fluctuații și, în al treilea rând, nu trebuie să uităm rezervele uh, de care avem nevoie în contextul uh, energiilor convenționale, pentru că energiile regenerabile nu le avem la dispoziție mereu. În Germania, în țara de unde provin eu, pentru promovarea energiilor regenerabile se cheltuiesc 12 miliarde de euro pe an. Așadar, asta înseamnă că prețul la energie crește. De aceea cred că această întrebare trebuie abordată. Trebuie să vedem dacă avem răspunsuri la aceasta, să vedem cum tratăm toate aceste aspecte. Sigur că um, și în sens invers, o parte din bani rămâne în Europa. Există noi locuri de muncă care sunt create, un aspect important. Însă, și acest lucru este adevărat, cel puțin în ceea ce privește Germania, o mare parte din instalațiile solare nu mai sunt produse în Germania, ci în China. Asta înseamnă că finanțăm, cel puțin în ceea ce privește Germania, cu uh, banii contribuabililor germani industria chineză. Și atunci ne cădem pe gânduri și ne întrebăm cum să continuăm așa. Nu, trebuie să avem curajul să vedem ce putem face astfel încât să acționăm mai inteligent. Infrastructurile avem nevoie de o altă infrastructură decât uh, cea de până în prezent, pentru că ea depinde de condițiile meteorologice, uh, este fluctuantă, nu este permanentă și se spune că 80% din toate uh, blocajele energetice din rețelele europene de energie sunt în legătură cu energiile regenerabile și cu producerea acestora. Nu este rău, dar este o problemă și cred că o problemă trebuie numită astfel încât să se poată găsi și o soluție. Deci avem nevoie de o infrastructură nouă, avem nevoie de rețele noi, avem nevoie de uh, stocuri noi. Toate aceste lucruri costă bani. De asemenea, trebuie să verificăm instrumentele, pentru că vorbim în paralel și despre sistemul de comercializare a emisiilor se spune că prețurile sunt prea scăzute, însă dacă este să ne uităm la motive, constatăm că lucrurile nu țin numai de criza economică și de situația economică, ci și de faptul că uh, extindem și exploatăm atât de mult energiile regenerabile, iar dacă acestea le înlocuiesc pe cele convenționale, acest uh, lucru înseamnă că avem de face cu o tehnologie care uh, este mai săracă în emisii. Și da, prețurile scad. Deci, uh, există aici o interdependență. La acest lucru vreau să fac referire. Trebuie văzut acest lucru. Și întrebarea este, pe termen lung, este corect să ne propunem atât de multe obiective paralele în uh, politicile energetice? Sau poate ar trebui să ne concentrăm pe o singură direcție? Este bine să avem atât de multe obiective în paralel? Sigur că ne liniștește acest lucru, se prezintă mereu o cifră nouă, însă este eficientă o asemenea abordare sau poate că din contră? Ultimul punct pe care doresc să-l menționez acum este uh, subiectul subvențiilor. Acestea nu sunt durabile. Este foarte scump să lucrăm cu subvenții, iar subvențiile în uh, energiile regenerabile duc la inechități în Europa cred că nu putem să ajungem la o finalizare a pieței interne dacă avem de face cu un covor uh, creat din petice. Mă întreb dacă este mai eficient să se investească în panouri fotovoltaice din Germania decât în Grecia. Oare este o mișcare inteligentă? Este corect să procedăm așa sau este pur și simplu risipă de bani? Trăim o perioadă în care trebuie să ne gândim uh, cum putem să investim banii publici în mod inteligent. Este așadar acceptabil să acceptăm ca în Germania de Nord să se investească sume enorme de bani, pe când în Grecia am putea să obținem totul mult mai ieftin, cu același efect. Pentru că acolo soarele strălucește mai intens, pur și simplu. Comisia a făcut referire în comunicarea sa la un aspect central. Și anume, dacă nu avem nevoie de un cadru european de promovare mai puternic în Uniunea Europeană, ne putem permite să promovăm în continuare politica energetică în acest fel, adică fragmentat, fiecare țară face ceea ce dorește, sau poate a sosit momentul să ne implicăm pentru o energie regenerabilă promovată la nivel european. Sistemele de promovare să fie europeizate. Sigur că asta nu se face de azi pe mâine și știu că va exista presiune politică la nivelul statelor membre, însă trebuie să fim puțin realiști. Ar trebui să fim mai puțin fragmentați, să dăm dovadă de mai multă eficiență, să continuăm să ne extindem, dar la prețuri uh, mai mici și să continuăm să fim credibili. Acesta este mesajul. Nu trebuie să scriem din nou ceea ce cu toții cunoaștem deja și care sunt până la urmă aspecte necontroversate. Trebuie să ne concentrăm pe punctele uh, în care poate că vom intra în controversă cu Consiliul și referitor la care vom putea să înaintăm numai dacă anumite aspecte vor fi abordate în mod diferit față de acum 3-4 ani când am început să facem acest lucru. Vă mulțumesc pentru atenția acordată și sunt curios să, să aud ceea ce veți avea de spus și dumneavoastră, astfel încât în final să ajungem la un rezultat bun. Bine, grazie al colega Royal. Apriamo adesso il dibattito. Mulțumesc foarte mult, domnule Royal. Acum deschid dezbaterea. Avem cam 45 de minute la dispoziție pentru această dezbatere. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule Royal. Și eu doresc să subliniez câteva puncte, 5, care mă preocupă pe mine în mod special. Anumite puncte merg pe direcția pe care ați menționat-o dumneavoastră, domnule Royal. În primul rând, și eu consider că, în acest moment, în politica energetică, avem o structură foarte fragmentată și cred că ar fi bine să ne gândim pe ce ar fi bine să ne concentrăm, unde ar fi bine să ne focusăm activitățile. Toată această discuție ETS uh, abate de la, ne abate de la uh, sarcinile centrale. Așa cum se poate vedea și în foaia de parcurs 2050, când este vorba, este vorba despre energiile regenerabile și despre eficiență energetică. Din punctul meu de vedere, o politică consistentă ar trebui să își propună aceste două priorități până în 2050 și să se concentreze asupra lor pentru a um, scădea uh, dependența de resursele fosile. De aceea, consider că ar trebui să ne concentrăm mai puternic pe aceste două priorități. Și dacă este să vorbim despre energiile regenerabile, sunt cinci puncte care mă preocupă avem obiectivul obligatoriu ca până în 2020 să obținem, uh, să avem 20% din utilizarea energetică din surse de energie regenerabilă. Sigur că cotele țărilor sunt diferite, însă în final cred că vom obține și vom atinge acest rezultat. Pentru mine se pune însă întrebarea cum vom continua lăsăm lucrurile așa până în 2020 și avem foaia de parcurs uh, Europa 2050 sau vom introduce niște etape intermediare astfel încât să fie clar încotro ne îndreptăm și care sunt măsurile politice corespunzătoare pe care le impunem. Acesta ar fi primul punct, discuția și cum se concretizează ea sub forma unui, unui foi de parcurs. Și apoi, domnule Royal, în aspectul promovării. Sigur, că, așa ca și până acum, nu toate energiile regenerabile uh, erau produse la prețuri corecte pentru nivelul pieței. Și nu toate ar trebui să fie promovate, dar, într-adevăr, aici nu trebuie să avem uh, un covor format din petice, pentru că sistemele de promovare au dus la rezultate diferite de la legislația în domeniul uh, alimentării cu energie până la um, licitațiile care au avut loc și modelul cotelor. Totul a fost diferit, iar criza economică a dus de asemenea la distorsionări uh, puternice ale competitivității. Uh, și împreună aceste elemente ar trebui să ne facă să ne gândim la o europeizare mai puternică a sistemului de promovare, astfel încât să eliminăm cele două aspecte nedorite. Pentru că trebuie să observăm că um, în anumite regiuni europene uh, vântul bate puternic și totuși uh, există mai puține instalații eoliene montate acolo, iar uh, pe de altă parte distorsionarea în domeniul concurenței și acest lucru um, trebuie evitat. Și cel de-al treilea punct are legătură cu, cu acest lucru. Dezvoltarea ca obiectiv comun. Trebuie să ne asigurăm că la nivel politic ne preocupăm pentru mai multă uh, dimensiune comunitară, respectiv trebuie să ne gândim cum să gestionăm energiile regenerabile și, de asemenea, cum să obținem siguranță investițională. Dacă este să luăm exemplul Greciei, pornind de la situația că anumite persoane se gândesc mereu că Grecia ar trebui să părătească zona euro, atunci este clar că nu este dată niciun fel de siguranță investițională. Deci, în al treilea rând, europeizare a politicii energetice, astfel încât să se creeze condiții stabile pentru un viitor bazat pe energii regenerabile. În al patrulea rând, uh, politica în domeniul infrastructurilor. Pe scurt, cred că uh, această chestiune a rețelelor smart, a rețelelor inteligente, este foarte importantă. Avem nevoie de ele pentru că uh, avem nevoie și de uh, instalațiile de energii regenerabile uh, care să nu fie dependente. De asemenea, politica industrială este foarte importantă, de asemenea trebuie să punem accentul pe inovație în acest domeniu. Mulțumesc! Grazie. La parola colega Al, prego. Ol, prego. Mulțumesc. Mulțumesc, spune doamna Ford. Vă mulțumesc și pentru titlul acordat uh, raportului. Într-adevăr, sunt provocări și oportunități și sunt de acord că subiectele menționate acum sunt subiecte pe care trebuie să le analizăm în această discuție. Cred că este important să nu uităm contextul general, de ce avem nevoie de energii regenerabile, de ce trebuie să renunțăm la carburanții fosili. Uh, până la urmă, datele științifice arată că acest lucru este mai necesar și mai urgent decât credeam uh, inițial și uh, am descoperit că noi nu suntem un conducător eficient în acest sens. Ceea ce se întâmplă pe teren este că energiile regenerabile fac tot posibilul pentru a scăpa de carburanții fosili. Până la urmă, strategia pentru 2020 este un uh, succes, pentru că statele membre au uh, crescut numărul uh, de, și cantitatea de energii regenerabile pe care o au. Nu mai există energie nucleară și în anumite state din cauza uh, catastrofei de la Fukushima uh, Alte tipuri de energie se dezvoltă într-un pas destul de lent, uh, proiectele pilot se dezvoltă greu, deci realitatea este că până la urmă ne bazăm pe energiile regenerabile pentru a ne oferi această eliminare a carburanților fosili și tocmai de aceea cred că are logică să acceptăm din punct de vedere pragmatic acest lucru și să Um, acceptăm țintele pentru 2030, pentru că astfel industria va avea încrederea necesară, mai ales în aceste momente de criză, când uh, încrederea este extrem de importantă. Este important ca industria să aibă încredere pentru că energiile regenerabile au un rol de jucat în scoaterea Europei din uh, recesiune. Există foarte multe locuri de muncă care au fost create și sunt create uh, S-a estimat chiar uh, o mie de locuri de muncă pentru un gigawatt uh, în termen de energie eoliană. Uh, e adevărat că o parte este conținut local și că panourile sunt importate din China. Totuși, locurile de muncă pentru instalarea echipamentelor și pentru întreținerea lor nu vor dispărea și tocmai de aceea, cu un angajamente europene pentru țintele de uh, energie regenerabilă va stimula industria noastră să meargă mai departe și să concureze. În ceea ce privește costurile, cred că este important să nu fim derutați și să nu ne întrebăm de ce cresc prețurile la utilități. Chris Hume, uh, fostul secretar de stat pentru energie în Regatul Unit, care a fost cândva și eurodeputat, a făcut o analiză pe tema asta și două treimi din carburanții din, din prețul electricității, de fapt din creșterea de preț, se datorează creșterii de preț la petrol și gaze. Și doar o treime se datorează investiției în energii regenerabile. Asta este important pentru că se referă tocmai la siguranța energetică și la o mai mare independență pe care am putea să o avem ca europeni dacă ne creăm propriile energii regenerabile și nu mai depindem atât de mult de importurile de carburanți fosili din țări care uneori sunt dificile. În ceea ce privește siguranța energetică, deci cum ținem luminile aprinse, cred că sunt multe procese în derulare care ne vor ajuta foarte mult să facem acest lucru. În primul rând, avem o piață unică unde ar trebui să avem interconectare între ă, state și să avem infrastructura necesară pentru asta. Și mai mult, dacă avem o interconectare bună, putem folosi și uh, depozitele care sunt disponibile în mai multe țări. O să închei vorbind despre problema prețului. Trebuie să nu uităm că energiile regenerabile reprezintă o tehnologie foarte nouă și am văzut deja că prețurile sunt în cădere. Uh, se pare că energia solară și energia eoliană vor fi competitive ca preț până în 2020 Singura problemă pe care aș avea-o eu în ceea ce privește prețul este că trebuie să fim conștienți că dacă avansăm prea repede în producerea de energie regenerabilă în locuri uh, eficiente, asta ar însemna că uh, Uh, practic tot vântul este în Regatul Unit și în Irlanda și tot soarele este în Grecia și atunci nu am avea uh, beneficiile politice pe care le-am avut dacă energiile regenerabile s-ar uh, dezvolta în mod egal în toate statele europene. Deci, cred că trebuie să fim foarte precauți, tocmai din cauza faptului că vorbim despre o industrie foarte nouă. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Turnes! Um. Mulțumesc! Domnule, domnul Royal spune că energiile regenerabile sunt scumpe, că aduc cu sine cheltuieli uh, unice din punct de vedere istoric și că nu ar trebui să stabilim noi obiective, respectiv să nu stabilim noi obiective, dar cere în același timp armonizare, respectiv un model de cote pentru Europa. Înțeleg corect, doriți o cotă pentru Europa. Nu, nu am stabilit încă. Nu ați fost aici când am, uh, când am vorbit. M-am informat referitor la ceea ce ai spus. În ceea ce privește costurile, vântul și coastele sunt uh, în prezent uh, există în prezent și costurile costă cam 5-6 cenți în prezent și probabil că cheltuielile vor scădea. Da. În ceea ce privește alte energii regenerabile, într-adevăr, în uh, anii 2010-2011 au existat voci critice care au spus că dacă se construiește atât de mult uh, în acest sector, prețurile trebuie să scadă și aceste datorii pe care le preiau și în numele grupului nostru parlamentar, dar cred că și miniștrii CDU au făcut acest lucru. În fine, în Germania ar fi fost mai bine ca uh, promovarea energiilor regenerabile în 2010-2011 să fie redusă mai puternic. În prezent însă avem uh, energii regenerabile pe care, uh, care costau 50 de eurocenți Iar acum costurile au scăzut foarte puternic în ceea ce privește uh, panourile fotovoltaice. Uh, putem construi acum uh, panouri fotovoltaice care produc, uh, generează costuri de 9-11 eurocenți. Așadar, uh, saltul uh, în, la nivel de preț care a fost realizat este foarte mare. Și dacă se face acum o politică de promovare a panourilor fotovoltaice uh, Uh, corespunzătoare, atunci se poate foarte bine să se ajungă la o reducere a costurilor fenomenală. În felul acesta, noile instalații uh, probabil că ar fi folosite la prețuri mult mai mici. Sigur că noile instalații fotovoltaice nu pot fi comparate cu uh, fostele centrale pe bază de cărbune sau cu alte tipuri de instalații învechite, pentru că da, se produce energie în acestea la prețuri mai mici, 3, 3,5 eurocenți. Însă o nouă centrală nucleară are nevoie, generează energie la costul de 11 eurocenți. Deci, practic, la aceleași costuri, dar riscurile sunt mult mai mari. Așa stau lucrurile. Cărbunele cred că, fără fără stocarea carbonului nu uh, mai poate fi făcută și dacă se face acest lucru, atunci prețul crește. Deci, uh, energiile regenerabile nu reprezintă costuri atât de mari. În ceea ce privește infrastructura, Până la urmă am ajuns la finalul unui ciclu și trebuie să se facă reinvestiții. Haideți să ne uităm la harta Franței din anii 70 sau a Germaniei din anii 70. Atunci uh, existau foarte puține uh, rețele de înaltă tensiune. Ele au fost construite atunci când s-a desfășurat programul nuclear european. Deci, uh, până la urmă, acelea au fost ultimele investiții importante în infrastructură. S-a investit foarte mult și atunci și de aceea costurile de infrastructură care, uh, pe care le preluăm noi din perspectivă istorică uh, au ajuns la mărimea actuală, dar trebuie să știm că în anii 70 s-a investit foarte puternic în acest sector. Apoi, discuția în ceea ce privește obiectivele. Imaginați-vă că ne-am găsit astăzi într-o situație în care am fi uh, abordat numai schema de comercializare a emisiilor cu siguranță ne-am fi confruntat cu o problemă foarte mare, pentru că să zicem că nimeni nu ar fi investit în energii regenerabile. Obiectivele în domeniul schimbărilor climatice, eficiența energetică, toate acestea contribuie la îmbunătățirea economică, respectiv oferă vizibilitate mai bună economiei. Și de aici contradicția. Nu putem să spunem armonizez sistemele de promovare și nu am niciun obiectiv ce este un model de cote pentru Europa. Un model de cote pentru Europa are un obiectiv pentru Europa 2030 și introduce un sistem cu cote pentru a atinge acest obiectiv. De aceea mă întreb, nu care este logica. Ori avem un obiectiv pentru energiile regenerabile și avem o bază de la care să discutăm despre sistemele de promovare sau pur și simplu nici nu mai purtăm această discuție. Și doar două cuvinte referitoare la politica industrială, un punct central uh, la care s-a referit și Bertrand. Faptul că astăzi, în ceea ce privește comparația cu China uh, și construcția de module, faptul că ieșim mereu pe locul 2, acest lucru nu este bun. De ce câștigă în mom- pe moment uh, chinezii? Pentru că bancherii lor uh, au un capital mult mai ieftin și nu au speculat atât de mult. Iar uh, instalațiile lor uh, sunt uh, mai ieftine. Costurile forței de muncă sunt uh, de asemenea mai ieftine. Deci noi trebuie să avem capital mai ieftin față de chinezi, trebuie să obținem acest lucru. Iar uh, în China se produce în prezent mai ieftin decât la noi pentru că cele mai bune mașini uh, germane, elvețiene sau chiar și italiene pentru fotovoltaică se găsesc în China. Deci ultimele instalații au fost construite în China, de aceea sunt mai ieftine. Dacă noi vom reuși, și trebuie să reușim acest lucru, să punem la dispoziție capital mai ieftin pentru aceste instalații, să creăm o piață, atunci sunt convins că noi vom reuși ca următoarea generație de instalații pentru fotovoltaică să fie construite în Europa. Și fiecare instalație, pentru că lupta în ceea ce privește producția instalațiilor de fotovoltaică uh, se dă în jurul cine poate să producă mai ieftin și mai bine. Iar eu îmi doresc ca Europa să fie acest loc. Deci răspunsul la această întrebare. Domnul Vidal Cuadras. Sí, gracias, presidenta. Nos recordaba el poner... Mulțumesc, doamnă președinte îi reaminteam uh, raportorului că în, ultimele, în ultimii ani uh, energiile regenerabile au crescut în mod spectaculos. Există o uh, preocupare din ce în ce mai mare pentru securitatea furnizării, suntem conștienți de schimbarea climatică și de perspectivele, perspectivele de epuizare în termen mediu a combustibililor fosili. Am făcut un efort enorm și între 1995 și 2010 am uh, mărit procentul de energie regenerabile din mixul nostru energetic și obiectivul nostru este de a ajunge la 20%. Noi susținem dezvoltarea energiilor regenerabile, bineînțeles pentru că au avantaje și cu toții uh, știm că este vorba de o tranziție spre un nou model uh, care va depinde mai puțin de combustii, carburanții fosili. Uh, carburanții fosili vor exista în continuare, însă va exista o mai puțină, o mai mică dependență de ei. Însă, înainte de a ajunge la acest moment există tot felul de probleme care trebuie să fie rezolvate. Trebuie ca energii, energiile regenerabile să fie competitive și comparabile cu alte, uh, en, alte surse de energie. Uh, acum însă trebuie să fie susținute, trebuie să li se acorde cârje. Pentru că dacă nu, ne vom trezi într-o situație uh, prin care uh, se ajunge la situații cum ar fi în statul meu, unde se poate ajunge la un deficit bugetar major. Țara mea are un deficit de 25 de miliarde de euro, se pare. Comisia menționează obstacole în calea deplinei integrări a regenerabilelor. Trebuie să eliminăm subvențiile pentru carburanții fosili, acolo unde acest, aceste subvenții persistă și mai există și alți pași. Trebuie să ajungem la un echilibru între dorința de a susține energia regenerabilă și lipsa de fonduri publice și felul în care se utilizează cel mai bine fondurile publice pentru a promova energiile regenerabile. Este vital să abordăm provocările energiilor regenerabile atunci când ne adaptăm rețelele. După cum știți, există o serie de dificultăți care trebuie rezolvate. Comisia a anunțat o serie de pași în comunicarea sa, planul de a consolida piața internă de energie, o cooperare energetică transfrontalieră, statele cu mai multe energii regenerabile pot colabora cu statele care au mai puține asemenea resurse. Sunt toți pași pe care îi salutăm și cu toții uh, susținem energiile regenerabile, însă trebuie să fim de acord că există și alte probleme care trebuie rezolvate. Mulțumesc, doamna Piper. Mulțumesc. Ne-am ascultat pe colegi cu mare atenție și pot să spun un lucru. Pentru mine este in, inacceptabil ca să, să se subvenționeze doar un singur tip de energie. Știu că avem fonduri speciale pentru cercetare și inovare și trebuie să găsim soluții tehnologice bune. Nu putem spune că doar energia regenerabilă ar trebui să fie subvenționată și că trebuie să uh, avem linii bugetare speciale, în timp ce există alte resurse, unele care nu au fost uh, descoperite, nu sunt susținute pentru că nu sunt regenerabile. Trebuie să facem cercetare și inovare în legătură cu toate resursele noastre, fie convenționale sau regenerabile. Nu pot să accept faptul că spunem, uh, haideți să renunțăm la carburanții fosili și că nu se mai poate face nicio inovare în acest domeniu. Trebuie să susținem și inovarea în domeniul carburanților fosili. Poate se poate, poate exploata gazul din șisturi. Uh, haideți să căutăm tehnologii mai bune în domeniu. Poate că este posibil, poate există posibilități tehnologice uh, mai bune în legătură cu gazul convențional. De ce vrem să subvenționăm doar producția de energii regenerabile? Doamnelor și domnilor, unele state nu sunt localizate astfel încât să uh, folosească, să poată folosi energia solară sau eoliană. Ce uh, trebuie să facem noi, să nu avem niciun fel de energie pentru că se susține doar un anumit tip de energie. Acum nu este posibil să înregistrăm distribuirea energiei în toată Europa. Nu avem posibilitatea de a stoca uh, energia regenerabilă. Aici se vorbește ca și cum energia regenerabilă ar fi salvarea Europei, însă haideți să ne întoarcem cu picioarele pe pământ. Uh, veniți în țara noastră și vedeți care este situația acolo. Vă mulțumesc. Care cuvântul acum, domnul Piper? Mulțumesc, doamnă președinte. M-a impresionat ceea ce ne-a propus domnul Thomas. Uh, dacă băncile chineze nu au greșit speculațiile, domnule uh, Thomas, acesta este oare o pledoarie pentru uh, economia la negru, eventual o economie postcomunistă până la urmă, verzii sunt cei care, la nivel național, sunt cei care împiedică soluțiile europene. Ei sunt cei care nu doresc să se deschidă astfel încât să avem o economie de piață europeană în sectorul energiilor regenerabile. Și sunt foarte curios uh, care va fi uh, dezbaterea pe care o veți avea în Parlamentul Național. Eu provin uh, din zona în care se investește cel mai mult în energiile regenerabile. Este vorba despre zona Münster. Uh, noi nu suntem nici într-o zonă de coastă, nici într-o zonă montană, ci suntem chiar în centrul uh, Germaniei. Voți putea observa, dacă mergeți prin Münster, că există foarte multe instalații fotovoltaice. Foarte multe case sunt construite numai pentru a produce acoperișuri pentru instalații fotovoltaice. Deci dacă mergeți prin zona Münster, veți observa peste tot uh, culturi biologice. 70% totul este biologic. Nimeni nu mai produce alimente acolo pentru că totul este foarte scump. 4% uh, din uh, zona noastră este investit în uh, energiile eoliene. Iată așadar care sunt stimulantele greșite care au fost uh, folosite și care sunt rezultatele la care s-a ajuns. Pentru că această energie este mult prea scumpă, nu poate fi vândută, iar pe piața internă europeană nimeni nu o cumpără, este mult prea scumpă. Și care sunt consecințele? Intervenție fără microfon din partea domnului Turms. energia convențională, energia nucleară, sigur se poate lucra, acestea trebuie folosite în continuare pentru a avea o securitate energetică până în final. Deci, energiile convenționale trebuie cu siguranță să însoțească această uh, modificare structurală. Însă, cred că uh, economia de piață europeană este foarte importantă în acest context. Nu avem nevoie de mari programe europene, ci cred că trebuie doar să dăm o șansă pieței să organizeze totul de la sine. Dacă ar fi posibil ca fotovoltaica din Europa de Sud să fie importantă, dacă politica germană ar permite așa ceva, dacă s-ar permite ca biomasa să, din uh, estul Europei să fie produsă, dacă am avea un regulament european în acest uh, sens, dacă s-ar putea ca energia eoliană să fie adusă de la canalul Mânecii către noi, atunci această schimbare structurală ar fi mult mai rentabilă pentru toată lumea costurile ar fi mult mai mici. Și iată, aceasta este abordarea europeană de care avem nevoie. Economia de piață este impulsul necesar pentru energiile regenerabile și nu imaginea dumneavoastră referitoare la uh, capital și capitalul mai ieftin. Dați pieței o șansă. Domnul Mezaroș. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă președinte, sunt perfect de acord cu cele spuse de domnul Piper. Într-adevăr, trebuie să părăsim această euforie care însoțește energiile regenerabile. Cu toții suntem conștienți că regenerabilele reprezintă o parte extrem de importantă a mixului energetic. Nimeni nu vrea să sugereze că ar trebui ca proporția să scadă, însă nu cred că este singura soluție. Haideți să nu ne îmbătăm cu apă rece să nu ne creăm iluzii false. Trebuie să ascultăm și argum- argumentele colegilor. Unii au uh, luat partea regenerabilelor, au vorbit despre factori pro și contra, însă trebuie să ne gândim și la accesibilitatea energiei și capacitatea noastră de a rezolva problemele din punct de vedere tehnic. În acest context, dacă ne uităm la energiile regenerabile, imaginea este una puțin pestriță. Se susține un mix uh, complex în uh, diverse state membre. Uh, doamna Hall vorbea despre fiecare megawatt oră produs din energie eoliană, care creează un loc de muncă, care ar putea să fie un argument bun, însă dacă ne uităm la Uh, energiile tradiționale, la 10 MWh se generează uh, locuri de muncă. Poate să fie văzut, văzute lucrurile și altfel ca o creștere a bugetului. În ceea ce privește energiile regenerabile, uh, nu trebuie să susținem doar energiile fotovoltaice, Există două energii, fotovoltaică și eoliană, însă energia biomasei recirculă o a, aceeași energie și a, emite în formă de dioxid de carbon carbonul care a fost stocat acum milioane de ani. Deci nu se a, reduc emisiile de gaze cu efect de seră și nu se luptă împotriva schimbărilor climatice. Vorbim aici despre investiții în energie. Din câte mă privește, se saturează oportunitățile noastre. Însă nu, eu cred că ar trebui să avem mai degrabă un echilibru. Am încredere în domnul Roy. Consider că raportul este în mâini foarte bune și îl voi susține. Sunt sigur că în final raportul va fi unul echilibrat. A vorbit despre ceea ce se întâmplă în Germania și a vorbit despre energia eoliană. Dacă însă luăm cazul Republicii Cehe și a statelor vecine, trebuie să examinăm rețelele inteligente, pentru că trebuie să ne gândim și la liniile de înaltă tensiune. subvențiile de stat arată că există dezechilibre majore în, între statele membre. În Suedia există 70% susținere, însă în Slovacia uh, liniile de înaltă tensiune sunt susținute aproape cu zero. Așadar, trebuie să remediem aceste dezechilibre. Domnul Cușe, mulțumesc, doamnă președinte, voi face câteva remarci. În primul rând, sunt convins că în 2050, în 2100 sigur, dar poate chiar deja în 2050, sursele de energie primare din Europa și din lume vor fi toate regenerabile. Așadar, eh, când se spune că poate se pot pot dezvolta energiile convenționale sau nucleare. Nu, nu, eu sunt convins că nu este posibil acest lucru. Dacă ne gândim la energiile regenerabile, bineînțeles că putem să gândim la scara Uniunii Europene, însă trebuie să privim fiecare regiune a Uniunii și să hotărâm care este resursa primară care poate fi utilizată. Într-o parte vântul, în altă parte marea, în, într-o parte biogazul, biomasa, soarele. Există 5-6 surse primare de energii regenerabile. Bineînțeles că singura uh, energie primară este soarele, chiar și vântul este o derivată al soarelui, al energiei solare. Însă, trebuie să ținem cont de specificul regional în ceea ce privește infrastructura. Eu nu cred că este necesar să facem autostrade, autostrăzi energetice regenerabile peste tot în Uniunea Europeană. Cred că se poate uh, face o reconfigurare, de exemplu, uh, în ceea ce privește distribuirea electricității la nivel local sau regional, însă la o scară europeană mi se pare un proiect extrem de costisitor și inutil. Nu trebuie să mm, fiu prea. Uh, să mă întind prea mult cu observațiile mele. Domnul Turmes a spus foarte multe lucruri excelente. Dacă ne uităm în, la capitalul care a fost investit în energia nucleară în ultimii 50 de ani, cu rezultate care au dezamăgit. Eu propun ca în următorii 50 de ani să investim tot atât atâția bani în energiile regenerabile cu rezultate care sper nu vor fi dezamăgitoare. Mulțumesc. Domnul Kreutzmann are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Tămes, în Germania ne confruntăm cu fenomenul că prețul energiei crește în mod dramatic. Dar putem să ne bucurăm că Ceea ce va urma, există propuneri, după cum bine știți, ca prețurile în creștere la energiile regenerabile să nu fie suportate de gospodării și acest lucru va avea probabil consecințe dramatice și asupra industriei europene. De aceea va trebui să ne gândim cum putem să configurăm cel mai bine acest proces. Nu suntem împotriva energiilor regenerabile. Nu știm uh, cum se poate stoca această energie, de aceea trebuie să ne asigurăm că în perioadele în care nu bate vântul și nu răsare, nu răstrălucește soarele, să avem în continuare energie pentru ca industria să poată fi susținută. Și sunt curios cum putem face acest lucru, pentru că nu vrem subvenții noi. De ce energia solară în China este atât de ieftină? Da, se subvenționează, dar în Europa și mai ales în Germania avem companii foarte mici. Mi s-a povestit că dorim uh, energie solară, dar fără subvenții. Asta înseamnă că avem nevoie de companii puternice, cu capital solid, astfel încât să nu aibă nevoie de subvenții. Însă în Germania, micile companii care aduc progresul tehnologic au capital mic și nu pot gestiona situația. De aceea îl susțin pe domnul Royal politica energetică necesită o interconectare a diverselor oferte pe care le avem. Și dacă reușim acest lucru, atunci poate că vom reuși să scădem prețul la energia regenerabilă și atunci și acceptarea energiilor regenerabile va crește. Pentru că în acest moment, pentru că există această lege în domeniul energetic, energetic prețurile au crescut foarte mult și sunt uh, și conțin de asemenea și o uh, dimensiune administrativă. Acest uh, lucru nu poate fi acceptat de consumatori. Dacă consumatorii nu vor mai putea plăti prețul la energie, atunci singura alternativă va fi să fie implicată și industria, lucru pe care am reușit să le evităm până acum. De aceea este foarte important să lucrăm pe această direcție. 50% din energia solară este produsă în Germania, pentru că avem o legislație de resort, dar acolo unde este mai mult vânt și unde se rălucește soarele mai mult, acolo trebuie să producem acest tip de energie și ea să fie transferată. Și sigur că ea trebuie să ajungă și în rețele. Sigur că descentralizarea este un subiect important, însă Decentralizarea în sine nu va rezolva această problematică. De aceea avem nevoie de rețelele uh, electrice și de aceea propunerea făcută de ministrul mediului din Germania de 5% din profit care să fie investit în uh, rețelele energetice este o propunere binevenită. Bine, abbiamo terminato il dibattito. Bun, am încheiat dezbaterea și dăm cuvântul acum comisiei. Mulțumesc. Bună ziua. Bineînțeles, Comisia așteaptă raportul. Deja au fost abordate câteva puncte foarte interesante în care noastră. Am început comunicarea noastră reamintind de ce încercăm să promovăm energia regenerabilă, să evităm volatilitatea prețurilor din sectorul carburanților fosili și pentru a atinge obiectivele de mediu și pentru a stimula sectorul energiilor regenerabile, care este un sector în creștere din ce în ce mai important în Europa. Comunicarea Comisiei a subliniat elementul costului pe care l-ați subliniat și dumneavoastră și, a, și arată că putem face multe lucruri pentru a gestiona costurile cu cât este mai critică situația economică, cu atât este mai important să atingem obiectivele și să dezvoltăm energiile regenerabile pe cât mai eficient din punct de vedere al costurilor. De aceea am propus linii directoare uh, pentru susținere, pentru a avea diverse măsuri în statele membre. Nu ne-am neapărat o armonizare pentru că este nevoie de, de susținerea investițiilor, însă este foarte important ca statele membre să învețe una, unul de la celălalt pentru a utiliza forțele pieței interne pentru a ajuta energia regenerabilă și să nu tratăm energiile regenerabile ca fiind în afara piețelor. Există tarife, prime uh, și uh, costurile scad ca urmare a politicilor noastre, însă uh, drumul trebuie să continue. Eficiența schemelor de susținere poate să fie mai bună. Noua directivă a energiei a creat un mecanism de cooperare, un instrument prin care statele membre pot să dezvolte uh, energii regenerabile oriunde în Uniunea Europeană, însă aceste instrumente nu sunt, nu sunt folosite suficient. Așadar, vom elabora și câteva linii directoare pentru a îmbunătăți exploatarea eficientă din punct de vedere al costurilor. Ați menționat și necesitățile de infrastructură și bineînțeles că avem un pachet de infrastructură care va fi foarte important pentru viitorul energiilor regenerabile, însă trebuie să fim atenți și la rețelele de distribuție, la acele rețele inteligente, pentru a ne asigura că uh, creșterea va fi reflectată și în sectorul electricității. Fie că, ține vor, fie că vorbim despre reforma schemelor de susținere, de integrare sau de crearea unei piețe interne, uh, Trebuie să ne asigurăm că schimbările noastre vor duce la schimbări și inovații în sectorul energetic și că nu vor avea rolul de a opri progresul. Însă, dacă vrem să ne uh, izolăm de prețurile globale pentru petrol și uh, trebuie să ne asigurăm că schimbările noastre vor ne duc înainte și nu înapoi în secolul 20. Ați enumerat cât, câteva aspecte de viitor și de aceea trebuie să continuăm să transformăm energia în beneficiul locurilor de muncă pentru a ne îndeplini obiectivele într-un, uh, într-o modalitate eficientă din punct de vedere al costurilor. Mulțumesc, are cuvântul acum domnul Royal pentru a încheia această dezbatere. Doamnă președinte, dragi colegi, voi fi cât se poate de succint în final. În primul rând, vreau să vă rog ca întrebările controversate să încercăm pe acestea să le eliminăm. De exemplu, dacă și care este relevanța celorlalte tipuri de energie. Haideți pe acestea să nu le luăm în seamă. Cine este de vină că acum ne găsim într-o asemenea situație? o eliminăm și pe aceasta. Și haideți să ne concentrăm, și poate reușim acest lucru, numai asupra unui lucru. Să spunem că situația este așa cum este, iar noi suntem de părere că energiile regenerabile au un viitor. Mare, mic, important, indiferent să vedem care sunt instrumentele prin care putem să reușim să obținem o eficiență mare, rentabilitate maximă și siguranță a alimentării cu electricitate. Asta trebuie să facem acum. Poate că restul poate să fie dat puțin la o parte, discutăm mai târziu despre aceste aspecte. Însă haideți în acest mesaj inițial să ne concentrăm pe aceste lucruri, pentru că nu se poate ca într-o comunicare să se răspundă la toate aspectele legate de energie de pe lume. Iar dacă ar fi să reușim acest lucru, și eu cred că vom reuși acest cred că avem nevoie de mai multe competențe europeană în acest domeniu. Dacă putem cădea de acord asupra acestui lucru, atunci putem să ne așezăm la masa discuțiilor cu Consiliul. Aceasta este încercarea pe care vă propun și poate reușim împreună să obținem un rezultat bun. Grazie, colega Royal. Volevo... Mulțumesc, domnule Royal. Vom avea un atelier pe acest domeniu în 18 noiembrie și proiectul de raport va fi discutat în 28-29 noiembrie. Următorul punct de pe ordinea de zi este o prezentare de către Comisie a actelor de punere în aplicare pentru regulamentul Roaming 3. Are cuvântul Comisia, domnul Terava, am impresia, care ne va prezenta situația actuală. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, vreau să vă informez în legătură cu poziția Comisiei în ceea ce privește actele de punere în aplicare pentru serviciile de roaming. După cum vă aduceți aminte, regulamentul roaming adoptat în iunie a introdus conceptul uh, comercializării separate a serviciilor de roaming. Regulamentul impune două obligații asupra furnizorilor interni de a permite clienților de a avea acces la servicii de voce, date și SMS și, în al doilea rând, apare obligația ca furnizorii interni să nu împiedice clienții de, la, de a accesa servicii de uh, date uh, furnizate de o rețea vizitată. În acest sens, regulamentul de la articolul 5 a necesitat uh, un act de punere în aplicare în legătură cu, cu comercializarea separată. Pe această bază, Comisia a evaluat diverse soluții tehnice de implementare a comercializării separate toate variantele soluțiilor tehnice sunt cunoscute celor care au fost implicați în procesul de decizie când am discutat uh, regulamentul de roaming. Am vorbit despre dual IMSI și single IMSI. Am evaluat aceste uh, soluții tehnice în funcție de criteriile de la articolul 5 din regulamentul Uh, pentru roaming, criteriile care sunt uh, eficiența și utilitatea pentru consumator. Criteriile respective înseamnă că, în mod potențial, nu va exista o soluție unică de tehnică care să uh, întrunească toate criteriile. Am încercat să combinăm soluțiile soluție care apărea deja la articolul 4, soluții care să permită clientului de roaming să, a, să acceseze toate uh, serviciile de roaming de acasă și să aibă acces la serviciile de date în piața vizitată. Single IMC este o soluție de recomercializare. Aceasta ar fi cea mai potrivită soluție pentru Uh, decuplarea pieței interne. Adică uh, clientul poate să selecteze furnizorul de roaming uh, și poate să aleagă un pachet de servicii, voce și SMS sau voce, SMS și date. După aceea, clientul poate să aibă acces la servicii de roaming de date în uh, statul vizitat prin rețeaua uh, vizitată un, uh, printr-un LBO Local Breakout. Așadar am, am propus o combinație de Single MC și LBO. După cum uh, spune regulamentul, am consultat BEREC, organismul regulă, agențiilor de reglementare. Săptămâna trecută BEREC ne-a uh, transmis avizul său în legătură cu comercializarea separată și BEREC ajunge la aceeași concluzie că combinația single IMC și LBO reprezintă soluția optimă. Însă bineînțeles că piața se dezvoltă din punct de vedere tehnologic, situația trebuie să fie monitorizată și dacă este nevoie revizuită, dacă um, apar, dacă vor apărea noi soluții tehnologice. În proiectul nostru de regulament am propus ca atunci când se va revizui regulamentul pentru roaming în 2016 să evaluăm în același timp dacă soluția tehnică propusă acum necesită adaptare în lumina evoluțiilor tehnice de pe piață. Așadar, ceea ce este important aici este că prin actele de punere în aplicare, prin uh, regulamentul de implementare, trebuie să clarificăm uh, Uh, lucrurile pentru industrie pentru a asigura implementarea simultană în toate cele 27 de state membre. Este un aspect foarte important al regulamentului de implementare. Dacă regulamentul, după cum a propus Comisia, va fi adoptat, este uh, foarte clar că se va implementa soluția single IMSI și LBO. Însă apare o a doua întrebare și anume cum trebuie să fie implementată această soluție tehnică. Aici există o serie de cerințe tehnice care pornesc de la interfețe și ajung la standard, până la standardizare. Aici comisia nu vrea să intre în foarte multe detalii pentru că regulamentul este un instrument rigid Așadar, ne-am limita doar la conturarea cerințelor de bază pentru soluțiile tehnice. După aceea, după cum am spus deja săptămâna trecută, vom uh, elabora linii directoare suplimentare care să detalieze soluțiile tehnice chiar și industria, trebuie să fie de acord în legătură cu anumite aspecte. Deja am menționat interfețele tehnice, pentru că este vorba de probleme tehnice care unde ar fi foarte bine ca industria să cadă la un acord. Și proiectul regulamentului de implementare impune furnizorilor de roaming să uh, ajungă la un acord. În același timp, încurajează industria să colaboreze și să formeze platforme unde să se discute detalii suplimentare, uh, după care Comisia va veni cu noi propuneri. Uh, timp, factorul timp este extrem de important, după cum știți, comercializarea separată ar trebui să fie implementate și disponibile clienților de la 1 iulie 2014. Așadar, nu avem uh, prea mult timp la dispoziție înainte ca industria să înceapă să introducă sistemele respective pentru ca aceste regulamente să fie respectate. Chiar înainte de adoptarea regulamentului, Eh, trebuie ca BEREC și industria, în lumina discuțiilor deja purtate, să înceapă să conlucreze pentru a găsi soluții eficiente deja la 1 iulie 2014. Vă mulțumesc! Grazie per questa illustrazione dello stato del... Mulțumim foarte mult pentru această introducere a stare de lucruri. Doamna Nibler are cuvântul. Raportarea. Ähm, mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc și eu comisiei pentru prezentarea sa. Mi se pare grozav că este prezentă astăzi aici pentru a ne prezenta un raport intermediar referitor la stadiul implementării în ceea ce privește regulamentul Roaming 3. Nu am prea multe întrebări pentru că cred că procesul este încă pe rol și um, recomandarea BEREC uh, se află în fața noastră, comisia s-a exprimat, iar noi ca Parlament, și doresc să subliniez acest lucru, am spus cu claritate um, cum dorim ca solicitările noastre să fie implementate din punct de vedere tehnic. Nu este o chestiune pe care să o decidă Parlamentul, ci uh, sigur că conținutul se găsește și va trebui decis de către Comisie și BEREC și se găsește pe mâini bune. Însă mă bucur că ne-ați informat despre aspectele tehnice și am o singură întrebare. Vi se pare realist ca uh, anul 2014 să rămână data din care uh, serviciile de roaming să fie cumpărate și de la furnizorii interni. Nu știu care este feedback-ul dumneavoastră din partea industriei, probabil că sunteți în consultări și cu aceștia, însă aș vrea să știu dacă această dată rămâne una realistă, respectiv este o opțiune în continuare viabilă, și anume că din 2014 va exista această ofertă. Și mai am o întrebare care nu are de-a face deloc cu implementarea, dar care este importantă pentru mine. După 1 iulie 2012 am uh, primit niște e mail din partea unor cetățeni care mi-au spus că au citit în ziar că regulamentul roaming a intrat în vigoare și că și pentru uh, descărcarea de date există anumite uh, limite de 17 cenți pe megabyte. În practică însă eu nu am observat nicio schimbare la furnizorul meu. Deci, uh, eu am observat că prețurile au scăzut și că a apărut o modificare cât se poate de clară. Însă, întrebarea mea este, și noastră ați primit plângeri în acest sens sau uh, providerii au respectat noile prevederi impuse de regulament? Deci, au existat plângeri referitor la faptul că providerii nu au uh, implementat uh, regulamentul începând cu 1 iulie 2012, așa cum era prevăzut. Mulțumesc! Grazie, mi associo questa domanda perché anch'io Mulțumesc foarte mult. Mă alătur și eu aceeași, aceste întrebări, că și eu am primit aceeași întrebare de la mai mulți cetățeni și aceeași întrebare adresată și Comisiei. Mulțumesc. Uh, în urmă cu câteva săptămâni am organizat uh, împreună cu colegul Charles Chichester, uh, care se ocupă de securitatea informației, o reuniune care a tratat tocmai această problemă, pentru că în țările de jos am avut o problemă cu un operator care a pierdut accesul la o mare parte din infrastructură și acum în uh, țările de jos se vorbește despre modul în care operatorii mobili ar putea să-și, împarte, uh, să împartă infrastructura în uh, circunstanțe deosebite când o parte din infrastructura globală pică. Aș vrea să ținem cont și de durabilitatea și rezistența rețelei atunci când uh, treci într-un alt stat membru, pentru că asta mi se pare extrem de important atât pentru consumator cât și pentru companiile care încearcă să folosească rețelele wireless. Mulțumesc! Mulțumesc! Mai dorește cineva să intervină aici? Dacă nu, atunci dau din nou cuvântul Comisiei pentru a oferi un răspuns la aceste întrebări din partea doamnei Nibler, vă rog. Mulțumesc. Bineînțeles, întotdeauna credem în ceea ce facem, deci credem cu tărie că soluțiile tehnice sunt operaționale și vor putea fi puse în aplicare până în iulie 2014, dar așa cum am spus, este extrem de important să ne mișcăm cât mai repede. Și tocmai de aceea și la BEREC discutăm toate aceste aspecte, inclusiv cu industria detaliile la care mă referam, cum putem pune în aplicare aceste soluții și ă, care trebuie să fie deschise tuturor participanților pe piață și Berex s-a implicat foarte puternic aici. Ă, într-adevăr, faptul că momentul ă, este foarte aproape, am ales această soluție tehnică cu dual IMSI pentru că este mai ușor de, de pus în aplicare. Suntem deci încrezători că soluția va funcționa, dar este nevoie de angajamente din partea tuturor părților implicate. În ceea ce privește respectarea noilor reguli, trebuie să recunosc că nu am văzut uh, prea multe plângeri N-am primit destul de puține. În unele cazuri a trebuit să ne adresăm agențiilor naționale de reglementare pentru a verifica uh, situația, pentru că acesta este rolul lor, dar uh, cred că numărul de plângeri uh, referitoare la roaming a scăzut în ultimii ani. Dar BEREC monitorizează cu atenție aceste aspecte și vom vedea la următorul raport de conformitate care se depune în mod regulat. Vom vedea exact care este situația, dar bineînțeles, cum spuneam, suntem vigilenți și întotdeauna încurajăm și agențiile naționale să fie vigilente și să se asigure că regulile sunt respectate. În ceea ce privește durabilitatea rețelei și rezistența ei, nu cred că regulamentul de punere în aplicare, mai ales la acest punct, uh, se poate ocupa de asta. Dar e adevărat că este unul dintre criteriile pentru soluția tehnică aleasă. Exista o cerință ca soluția tehnică să se asigure că uh, regulile privitoare la protecția datelor și securitatea și integritatea rețelelor sunt respectate. Deci, în mod implicit, toate aceste elemente au fost luate în calcul atunci când am ales cea mai adecvată soluție tehnică. Mulțumesc! Mulțumesc, îi dau cuvântul doamnei Nibler. Credeți că mai trebuie să mai spuneți ceva? Poziție. Mulțumesc, doamnă președinte. Nu mai doresc să spun nimic. Vă mulțumesc pentru informații încă o dată și sper pur și simplu să se ajungă rapid la implementarea aspectelor tehnice, astfel încât cetățenii să poată beneficia de această ofertă, să poată beneficia din iulie 2014 de aceste servicii de roaming. Sper ca totul să fie implementat în mod corespunzător, dar ceea ce auzim ne arată că lucrurile sunt pe drumul cel bun și poate că am putea să fim informați și spre sfârșitul anului despre stadiul la care au ajuns lucrurile. E, questo punto e così concluso. Mulțumesc foarte mult. Am terminat deci acest punct de pe ordinea de zi. Următorul punct, conferința mondială privind telecomunicațiile internaționale. Se pare că nu avem uh, prezența necesară în acest moment. Dar putem trece mai, uh, în acest moment la chestiuni diverse și putem amâna un pic acest punct 19. Poate putem vorbi despre conferința privind schimbările climatice. Este un punct care trebuie actualizat astăzi și am putea să-l analizăm acum, ca și în anii anteriori, poate știți deja, atât raportorii cât și raportorii din umbră din partea comisiei noastre au venit cu o contribuție a ITRE pentru că de obicei acest aspect este acoperit de ITRE și de ENVI dar și ITRE a vrut să aibă rolul său și să colaboreze cu Envy și de aceea am venit cu amendamente. Doamna Sartori a transmis chiar și o scrisoare de sprijin către președintele Comisiei Envy. Cred că ați primit cu toții aceste amendamente și înainte de a lua o decizie, de fapt, mai întâi aveți obiecții? Sau ar trebui probabil mai întâi să dau cuvântul Pot să vă dau cuvântul? Vreți să introduceți această scrisoare? Să ne o prezentați împreună cu amendamentele noastre care au fost redactate ca exercițiu uh, comun cu raportorii din umbră din partea comisiei noastre, astfel încât uh, ITRE ca pregătire pentru rezoluția comună trebuie să uh, aibă o contribuție importantă, deci vreți să spuneți ceva? Dacă da, atunci Marieta ai cuvântul. Eh, eh, Mulțumesc foarte mult, Patricia. Și eu aș dori să Mulțumesc raportorilor din umbră care au fost uh, implicați uh, în această activitate. Așa cum s-a întâmplat și în anii anteriori, a existat o voință foarte puternică, atât din partea Comisiei ITRE, cât și din partea Comisiei ENVI, de a ajunge la un acord, astfel încât să avem o poziție comună cu care să mergem la conferința privind schimbările climatice. Sunt sigură că știți că va fi dificil să ajungem la un acord în acest context. Deci este important ca noi în Parlamentul European să ne punem de acord înainte de a merge la conferință. Ultima oară reuniunea a avut, a avut loc la Durban și mm, Uniunea Europeană a avut un rol mai uh, puternic decât în trecut. Mulți, multe dintre celelalte țări participante așteptau să vadă ce poziție avem noi. E timpul să trecem din nou prin acest exercițiu și am încercat să combinăm o abordare tangibilă și pragmatică cu țintele de mediu asupra cărora am convenit. Astfel încât uh, cei 2 uh, grade, 2% uh, să fie atins atunci când vorbim despre încălzirea globală. Și atunci când combinăm acest lucru cu investițiile în, energie, în sisteme de energie durabile și în producția durabilă de bunuri și servicii, Asta este ceea ce am uh, pus în scris și acesta este documentul cu care ne-am pus de acord. Mulțumesc! Mulțumesc, Marieta! Dacă nu există obiecții, o să considerăm că această scrisoare a fost adoptată și va putea fi transmisă. Deocamdată încă nu avem raportorul pentru următorul punct, dar putem merge mai departe? anunțuri, pentru că am, făc, am avut niște decizii administrative azi dimineață și pot să vi le anunț. Vor exista delegații în 2013, una în uh, Corea de Sud și Japonia, la Seul și la Tokyo, una la uh, forumul de guvernanță care va avea loc uh, în Baku, iar uh, țările în care vom merge vor fi Lituania, care va avea președinția anul viitor, Grecia, din același motiv, și vom merge de asemenea și în uh, Franța și în Spania. Veți uh, primi oricum o declarație în scris cu toate detaliile și în 2012 mai avem încă două delegații legate de protecția datelor pe 17 decembrie și una uh, referitoare la cloud computing care va avea loc anul viitor și în momentul de față ne uh, încercăm să ne organizăm. Va exista și o întrebare cu solicitare de răspuns uh, oral în sesiunea din uh, noiembrie iar în ceea ce privește rapoartele, Cloud Computing in Europe va fi realizat de PPE. Uh, va exista un aviz uh, în ceea ce privește bioeconomia pentru Europa realizat de ECR și, de asemenea, întrebarea cu proiect de rezoluție care trebuie pregătit va fi referitoare la testul de uh, stres nuclear. Acestea au fost deciziile Uh, luate azi dimineață la reuniunea coordonatorilor și vreau să vă întreb dacă putem merge mai departe. Pentru că nu știu, o să întreb secretariatul sau o să rog secretariatul să informeze participanții să vină mai devreme cu un sfert de oră. Pentru că nu e flexi time aici, ar fi bine dacă lumea a sosit la timp astfel încât o să facem deci o scurtă pauză. Următoarea reuniune oricum va avea loc pe 5 noiembrie la Bruxelles, pentru că avem multe puncte pe ordinea de zi uh, la acea dată. Deci o să luăm o mică pauză acum, până când uh, vine raportorul qualche minuto nell'attesa che appunto facciamo una... Mai avem deci câteva minute. O să-i dăm un telefon doamnei Richardson să vedem dacă e pe drum. Encore deux minutes. Si, si, je vais dire. Nu mai avem două minute de așteptat. Allora, eh, mi dicono che appunto non è ancora arrivata ma da... Mi s-a spus că doamna Eces totuși nu a sosit încă, caz în care propun următorul lucru. Dacă sunteți de acord. această prezentare a doamnei Richardson în ceea ce privește conferința mondială care va avea loc în decembrie 2012 privind telecomunicațiile internaționale, care va avea loc, nu știu, undeva în Arabia sau... Nu, nu, nu, în, în Dubai va fi. Deci această conferință va face obiectul unui raport scris care va fi transmis către toți membrii comisiei și care ne va permite să facem observațiile necesare dacă ne interesează firește. Cum spuneam, este vorba despre pregătirea acestei conferințe mondiale extrem de importante și vom avea deci toate elementele de informare și vom ști cum se pregătește comisia și vom putea veni și cu contribuția Parlamentului. Uh, vă mulțumim pentru prezență. Am spus deja că ne vom reîntâlni pe 5 noiembrie 2012 și cred că acum putem suspenda ședința.